ataca această boală în Uniunea Europeană și, de asemenea, în alte țări din lume. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar Dali! Cu aceasta se încheie dezbaterea noastră la acest punct. Pe punctul următor este o prezentare succintă a raportului domnului Enrique Guerrero Salom cu privire la efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor în curs de dezvoltare și asupra cooperării pentru dezvoltare. Domnule, aveți patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Criza financiară și economică are un impact uh, profund asupra țărilor în curs de dezvoltare și a celor emergente, mai ales asupra țărilor care au venituri mici. Această criză a oprit creșterea durabilă am văzut în multe, pe care am văzut-o în multe dintre aceste țări în ultimul deceniu. Creșterea economică, crearea de locuri de muncă, acestea au contribuit la îmbunătățirea sistemelor de sănătate, iar datoria publică părea să fie una solidă, uh, țările au uh, început să se reconstruiască și, de asemenea, uh, ajutoarele de dezvoltare au fost mai bine uh, utilizate. Însă, la doi ani deja de criză, aceste țări au suferit de pe urma crizei alimentare care pune în pericol existența a multe milioane de oameni. De asemenea, există criza energetică care a însemnat foarte multe eforturi pentru țările care nu produc uh, țiței și uh, gaz și apoi problemele climatice care au uh, avut impact asupra recoltelor din aceste, din aceste țări. Întotdeauna țările cele mai sărace au avut de suferit și acum criza financiară criza financiară exacerbează situația dificilă a acestor țări. Acest lucru a fost deja observat de către Comisia Europeană. Statele în curs de dezvoltare și cele emergente au fost lovită foarte puternic și cel de-al treilea val al crizei financiare va lovi, uh, va afecta cele mai sărace țări din lume. Inițial, această criză uh, a fost una economică și financiară, dar în cele din urmă va deveni o criză uh, socială, o criză umanitară. Toate activitățile economice au fost afectate în aceste țări în anul 2009 uh, au, a scăzut foarte mult comerțul în aceste țări, uh, creșterea economică a scăzut foarte mult, ceea ce va duce la uh, dezechilibre în balanțele de cont curent ale acestor țări. De asemenea, investițiile externe au scăzut, aceste țări nu au acces la finanțare internațională și mai mult decât atât am văzut atitudini protecționiste ale țărilor dezvoltate. De asemenea, s-au redus Uh, viramentele de la emigranți și, de asemenea, uh, ajutoarele de dezvoltare au fost scăzute. Sute de milioane de oameni uh, au, s-au înscris și se înscriu în continuare pe lista celor mai săraci oameni din lume. Milioane de copii vor muri în continente ca și Africa în următoarele în următoarea perioadă. De aceea, Europa trebuie să-și facă vocea auzită și trebuie să insiste cu privire la onorarea angajamentelor pentru obiective de dezvoltare ale mileniului. Trebuie să găsim noi surse de finanțare, resurse suplimentare din care să ajutăm aceste țări. De asemenea, trebuie să solicităm pentru ca povara să fie redusă, povara pe care o suportă emigranții, nu ar trebui să avem niște atitudini protecționiste. Acum, nu vrem să punem în uh, pericol uh, runda de negocieri de la Doha, vrem să scăpăm de uh, paradisurile fiscale și ar trebui să avem un moratoriu al datoriilor pentru cele mai sărace țări din lume. Ca raportor pentru acest subiect am vrut să ajung la cel mai larg consens posibil. Am acceptat amendamente din partea tuturor grupurilor politice, dar mâine am să depun un amendament oral la aliniatul 34 al acestui raport, care încearcă să ofere mai multă susținere uh, Ganei. Cred că Europa trebuie să aibă o voce unită comună în interesul statelor în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc, domnule. Domnul Dali are acum cuvântul pentru a exprima poziția Comisiei. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru acest raport foarte cuprinzător. După cum s-a menționat, țările în curs de dezvoltare au fost afectate mult mai puternic de criză, mult mai puternic decât ne-am fi așteptat inițial. Au fost uh, lovite, ca să zic așa, prin mai multe canale, din ce în ce mai puțin uh, export, turism, descreșterea uh, venitului din remitențe, din fluxul de capitaluri și așa mai departe. Țările în curs de dezvoltare au redus cheltuielile în domeniul social, mai ales în ceea ce privește nutriția, sănătatea și educația. Există consecințe politice și sociale importante. Nu se pot atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în 2015 în acest sens dar uh, s-au subminat și progresele înregistrate în ultimii ani. Deși există prime semne de regenerare economică, țările din Africa subsahariană vor rămâne în urmă. Uniunea Europeană a arătat leadership și unitate printr-un răspuns comun la criză, inclus în răspunsul global, în reacția globală, mai ales la nivelul ONU, G20 și G8 am acționat rapid pentru a lua angajamente concrete, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare să facă față crizei. Însă, în primăvara trecută, UE a adoptat măsuri coordonate pentru a atenua impactul crizei pentru a susține creșterea economică în țările în curs de dezvoltare și pentru a-i proteja pe cei vulnerabili. Aici e vorba de reacția comunitară, dar și de reacția statelor membre E vorba de reacțiile bilaterale și contribuția la resursele instituțiilor financiare internaționale, după cum s-a hotărât la G20. O cooperare mai bună cu Banca Mondială și cu FMI ne-a permis să ne asigurăm consecvența analizelor și, de asemenea, să asigurăm complementaritatea asistenței noastre. După cum se spune în raport, Comisia a creat și pune în aplicare acum un mecanism ad hoc, Vulnerability Flex, pentru a sprijini țările cele mai sărace care nu au posibilitatea de a se descurca singure, dorim să îi ajutăm să cheltuie bani în domeniul social. E vorba și de realocare în urma revizuirilor ad hoc de țară și revizuirea fondului uh, european are loc acum. E vorba și de front-loading-ul uh, ajutorului și așa mai departe. Asistența oficială de dezvoltare, ODA, va juca un rol important în sprijinirea eforturilor partenerilor noștri pentru a face față crizei. În acest context, Comisia salută sprijinul dumneavoastră. Trebuie să le cerem statelor membre să-și ia un angajament ca până în 2015 să ajungă la acel procent uh, de 7%, acea țintă pe care ne-am stabilit-o. Și trebuie să le cerem tuturor donatorilor să-și respecte angajamentele în ceea ce privește ajutorul și eficacitatea acestuia. Pe 21 aprilie, Comisia va publica pachetul de primăvară propuneri către statele membre, ne vom axa pe acțiunile necesare de atingerea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Vom avea o abordare cuprinzătoare și vom uh, defini un plan de acțiune pentru a atinge aceste obiective. Vom avea posibilitatea de a face o contribuție ambițioasă europeană la revizuirea din septembrie la nivel înalt, revizuire a obiectivelor mileniului vom avea aceleași angajamente și vom juca un rol de lider uh, pe scena globală în dezvoltarea internațională. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Dali. Trecem direct la procedura intervențiilor spontane și dau cuvântul doamnei Băsescu un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Criza economico-financiară a afectat foarte puternic și Moldova, țară în curs de dezvoltare. Economia acestei țări a scăzut anul trecut

domnule președinte. Epicentrul crizei nu se găsește în țările în curs de dezvoltare, dar acestea au fost cele mai puternic dezvoltate, cele mai puternic afectate de către expansiunea crizei. Uh, scăderea creditelor, incertitudinea ciclului economic și financiar, lipsul de, lipsurile din fluxul de numeral, și scăderile în remitențe. Toate acestea au dus la creșterea crizei, la volatilitatea produselor de bază. Toate acestea au afectat foarte puternic aceste țări. Statele în curs de dezvoltare trebuie să fie luate în considerare la, uh, în momentul în care discutăm agenda globală. Am solicitat femeii să ia în considerare povara pe care o uh, suportă finanțele publice ale acestor țări. Acest lucru trebuie să fie discutat la ultima, la următoarea reuniune G20. Comisia va prezenta un document cu privire la o taxă asupra tranzacțiilor financiare care ar putea să ne ajute să atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului și să susținem uh, creșterea durabilă. Mă bucur că domnul uh, Guerrero a subliniat acest lucru în raportul său. Domnul Schmidt urmează acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, e târziu, vă salut, mulțumesc și raportorului pentru raportul acesta foarte important. Cred cu tărie că această criză va fi depășită cu mai mult liber schimb, cu mai multă liberalizare, nu cu protecționism. Trebuie să avem piețe libere în Europa, să trecem de aceste momente grele, lente și să fim deschiși Vom avea la Tenerife întâlnirea ACP-UE în curând și colegii mei din țările ACP menționează întotdeauna problemele cauzate de produsele agricole subvenționate din UE, produsele cauzate de aceste piețe, produse pe piețele lor. Și cred că politicile noastre trebuie să se axeze pe crearea unor piețe solide uh, pentru produsele agricole în acele țări, în țările ACP. Uniunea Europeană a dat dovadă de leadership, dar putem să ne scurcăm și mai bine. Mulțumesc, domnule. Are cuvântul acum domnul Ferreira, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aceste crize care au fost menționate în acest raport, criza alimentelor, criza energiei, criza climatului, eh, criza economică și financiară, toate acestea sunt forme care exprimă aceeași criză structurală pe care o vedem manifestându-se de decenii. De exemplu, în Africa subsahariană, subsahariană putem vedea foarte clar că uh, deceniu după deceniu problemele se multiplică și la fel uh, foarte multe alte uh, țări în curs de dezvoltare au același tip de dificultăți, au probleme la export, au același tip de materii prime, n-au prea multă diversificare industrială, sectorul industrial este, uh, sectorul agricol este foarte concentrat, nu au un sector turistic prea bine dezvoltat, nu au venituri de capital străin. Liberalizarea comerțului, care s-a extins din ce în ce mai mult, n-a făcut decât să le creeze și mai multe probleme acestor țări, pentru că ele au fost complet uh, zdrobite și am văzut acest lucru în, în cadrul negocierilor de la Organizația Mondială a Comerțului. Aceste țări au fost practic călcate în picioare din punct de vedere comercial. Și cred că principala problemă cu țările în curs de dezvoltare este că încearcă să-și plătească datoria externă, dar datoria externă nu face decât să crească și mai tare, deci nu pot să iasă din acest cerc vicios. Este foarte, un lucru foarte dificil de făcut. Până la urmă vorbim despre justiție. Vă mulțumesc, într-adevăr. Uh, corectitudinea înseamnă și să respectăm timpul alocat pentru vorbire. În sfârș, la sfârșitul acestei uh, proceduri îi dau cuvântul domnului Mölzer. Această criză este cea mai mare din anii 30 și ea nu a afectat cel mai puternic Europa, ci din potrivă țările în curs de dezvoltare și ele, de fapt, sunt uh, cele care nu sunt uh, de vină pentru această criză. Uh, pentru că s-au câștigat foarte mulți bani în Europa de Vest prin speculații pe piața financiară și acest lucru a dus la ruină toate țările. În Europa, statele se îndatorează foarte puternic pentru a reuși să iasă din criză, în timp ce statele în curs de dezvoltare nici nu pot să facă acest lucru. Ele nu au posibilitatea să uh, își protejeze piețele de importurile care vin la prețuri de dumping, care distrug piețele și care distrug uh, condițiile de viață ale oamenilor. Ele nu au posibilitatea să iasă uh, singure din criză și la, în cele din urmă trebuie să tăiem răul din rădăcină și anume trebuie să reglementăm piețele financiare, să interzicem practicile speculaționiste și să introducem această taxă pe tranzacții financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mölzer. Comisia dorește să ia cuvântul încă o dată? Văd că nu. Atunci am să închei acest punct Votul are loc mâine. Următoarea sesiune are loc mâine, 25 martie 2010, de la ora 9 la ora 13. Uh, ordinea de zi a fost pusă la dispoziția uh, tuturor celor care doresc să o găsească pe site-ul Parlamentului. Mulțumesc tuturor colegilor și uh, interpreților care, din datorie, din sentimentul datoriei,